nu s-a luat o decizie finală în ceea ce privește, în ceea ce privește raportul DSM solicitat de IMCO. Există probleme de piața unică și există un precedent ca IMCO să aibă un rol de fond, conform articolului 54 din reguli. Vă reamintesc că această reuniune se transmite pe internet. Îi salutăm pe cei care ne urmăresc. Aplicația e-meeting europa.eu bară e-meeting este disponibilă tuturor membrilor, asistenților, angajaților pe calculator și pe tabletă. Vă reamintesc de foaia noastră informativă. Am emis numărul 60, care este și el disponibil. Uh, și dacă doresc, doriți să vă alăturați și să urmăriți lucrările noastre, este un document foarte util. Aprobăm procesul acum verbal al reuniunii din 5-7 mai. Se consideră uh, aprobate aceste procese verbale. Trecem la informațiile actualizate în legătură cu trialogurile. Păi, avem raportul cu privire la uh, instalațiile de protecție personale, un regulament și uh, Antonio Lopez Esturis este raportor. Dacă vrea să spună ceva. Mulțumim. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în spaniolă. Dragi colegi, în iunie trecut am avut o reuniune tehnică, un trialog, dacă vreți, după alte trei reuniuni tehnice preliminare, cu un bun rezultat. Și cred că putem spune că am lucrat bine unii cu alții, am fost uh, într-un front comun. Noi am arătat că suntem pentru consumatorii noștri și că lucrurile funcționează în această direcție. Am fost uh, impresionat în special de rolul jucat de președinta noastră, Vicky Ford, în timpul negocierilor și aș vrea să menționez patru puncte prezentându-vă rezultatele. Odată, vom avea mai multă informație pentru consumatori. Vom avea o pagină de internet pentru producători uh, în considerente. Vom avea uh, sistemul de transport care va adera la principiul neutralității tehnologice și se va ajunge la concurență echitabilă. Avem un considerent nou cu privire la penalități și un articol cu privire la același subiect care este mult mai comprehensiv. Am uh, colaborat cu raportorii din umbră și am rezolvat și problema sancțiunilor. Și în al patrulea rând, ne referim și la instalațiile istorice, care sunt uh, de interes turistic în unele state membre. Deci statele membre vor clasifica ele uh, aceste instalații, vor face o descriere și dacă aceste instalații sunt mai vechi de 30 de ani, pot fi uh, instalații istorice. Celelalte sunt instalații de interes și trebuie să se țină cont de respectarea unor criterii de siguranță. Aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră, în special lui Lucy Anderson, care a muncit foarte mult, lui Pascal Duron și tuturor colegilor care ne-au sfătuit, ne-au consiliat pe parcurs. Astrid și Sebastian de la secretariat. Și ne-au ajutat foarte mult pe acest raport destul de complex din punct de vedere tehnic, însă cred că am ajuns la uh, un rezultat foarte bun. Mulțumim, Antonio Lopez Isturiz. Acum, dacă dumneavoastră doriți să comentați în legătură cu aplicațiile cu gaz, da, uh, săptămâna trecută am avut o uh, reuniune comună în legătură cu echipamentul de protecție pentru aplicațiile cu gaz. Cred că înaintăm eh, pe acest echipament protector. Există în continuare câteva probleme care trebuie să fie rezolvate. Nu sunt raportor, am fost doar președinte al trialogului. S-a stabilit o nouă dată pentru următoarea reuniune. Există câteva puncte controversate, însă se fac pași înainte și cred că cu președinția luxemburgheză va fi următoarea reuniune, dacă nu cumva va avea loc o reuniune săptămâna viitoare. Sperăm că se vor uh, înregistra progrese suficiente și în ceea ce privește aplicațiile cu gaz, cât și dispozitivele cu gaz, cât și uh, echipamentul de protecție. Văd că raportorul pentru următorul raport uh, în legătură cu limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră nu este aici în sală, așadar vă propun să amânăm această discuție și să trecem la următorul raport. Atunci trecem la avizul limitele emisiilor și omologarea de tip pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră. Uh, domnul Schwab, vă mulțumesc, poate vă, voi face un compromis pentru că vreau să pun, spun câteva cuvinte, dat, dat fiind faptul că raportoarea nu este aici, câteva cuvinte despre trialogul în legătură cu securitatea de interes pentru colegi. Uh, vă rog să mă opriți dacă vorbesc prea mult. Doamnă președinte, vreau să informez pe scurt pe colegi că la sesiunea trecută de la Strasburg am avut o reuniune cu raportorul din umbră și ne-am înțeles că, dată fiind complexitatea problemei, date fiind riscurile de atacuri cibernetice uh, în Europa, astăzi uh, linia aeriană LOT a suferit uh, un atac cibernetic Nu putem să dăm înapoi. Trebuie să fim însă răbdători. Și vreau să mulțumesc raportorilor din umbră pentru răbdarea manifestată uh, în timpul negocierilor cu Consiliul, în așa fel încât acestea să se îndrepte într-o direcție care, într-adevăr, să creeze condițiile cadru pentru ca, pe viitor, atacurile cibernetice să poată fi abordate într-o manieră uniformă din punct de vedere juridic. Deci să creăm un cadru juridic și să ne asigurăm că mm, câteva luni de zile vom avea în toate statele membre o rezistență comparabilă, pentru că sunt câteva infrastructuri critice. Există în continuare întrebări deschise, să vedem ce schimburi de informații au loc între statele membre, uh, de exemplu, sau uh, ce se întâmplă cu platformele online, cum le preluăm în directivă sau nu, dar Ah. pe mine și pe raportor din umbră ne interesează în primul și în primul rând să protejăm infrastructura, infrastructura critică și să încurajăm crearea de structuri rezistente. Mai sunt pași întreprinși în această direcție, dar uh, oricum dialogul și consultarea cu peștiinția letonă este, sunt unele constructive și sperăm că săptămâna viitoare la trialog vom reuși să mergem mai departe. Cam atât din partea mea deocamdată, doamnă președinte. Mulțumesc, Andreas Schwab, pentru această informație. E avizul cu privire la limitele de emisii uh, pentru uh, motoarele de combustie în ceea ce privește vehiculele care nu sunt destinate transportului rutier. Uh, vreți dumneavoastră să interveniți? Nu știu, domnul Van Nistelrooy era responsabil. Să văd dacă nu văd că nu e în sală. Bine, atunci uh, voi da cuvântul direct uh, raportorului din umbră. Sunt 35 de amendamente, de, de amendamente depuse. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc. Uh, îmi pare rău că trebuie să-i mulțumesc în lipsă raportorului, uh, dar trebuie să-i mulțumesc. Am uh, avut o colaborare bună și cu raportorii din umbră și cu raportorul. Am avut mai multe întâlniri și la Bruxelles și la Strasburg. Eu cred că prin amendamentele de compromis care le-am negociat, am reușit să ajungem la un consens și să avem un aviz pe un un aviz solid pe, pe un raport extrem de tehnic, dar foarte important. Uh, important uh, din punct de vedere, pe de o parte, a păstrării competiției în piață, pe, pe de altă parte, protecția consumatorului și protecția mediului. Au fost trei obiective urmărite în acest raport. Uh, trebuie să recunosc că eu am încercat prin amendamente să Uh, protejez cumva producătorii din Uniunea Europeană și am solicitat ca uh, motoarele care sunt importate pentru aceste echipamente să aibă aceleași condiții din punct de vedere al calităților tehnice, a instrucțiunilor de folosire, a documentelor, pentru că eu doar așa cred că nu distrugem, să zic, producția uh, din Uniunea Europeană și uh, să intre necontrolat uh, prin importuri necontrolate produse care, pe de o parte, subminează industria europeană, pe de altă parte, poate să ducă la accidente sau la, să nu aibă suficientă protecție consumatorul și uh, de asemenea să fie un efect asupra mediului. Eu cred că s-a reușit a, a pune la un loc uh, amendamentele și a raportorilor și a raportorului din umbră, a raportorilor din umbră și eu sper că acest aviz să fie solid și să poată contribui ca raportul Comisiei ENVI să fie unul bun și cu efecte practice. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult, Maria. Daniel Dantin, raportor din umbră de la ECR. Mulțumesc. Exact așa cum a spus și doamna Grapini, am lucrat foarte bine unii cu alții. Mulțumesc raportorului pentru faptul că ne-a adus uh, la un numitor comun. Am făcut front comun și am găsit compromisuri foarte bune. Din perspectiva grupului meu politic, Mă bucură faptul că amendamentul meu numărul 48, care spunea că pot fi puse pe piață motoare um, de înlocuire, um, a fost acceptat, deci mă bucur acest lucru și mai este încă un subiect care a fost de interes pentru grupul meu și vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru că au ținut cont de doleanțele noastre, adică perioada de tranziție pentru uh, motoarele alternative. Mă bucură faptul că am ajuns la un uh, compromis și că acum vor fi 18 luni. Se va respecta și legislația în vigoare și cu, cu normele în vigoare în ceea ce privește achizițiile publice. Acest lucru va fi reflectat de amendamentul oral pe care am uh, intenția să îl înaintez în numele ECR, adăugând la amendamentul 19 cuvintele without prejudice to uh, the directive, uh, fără a aduce prejudicii directivei în vigoare, spune vorbitorul. Vreau să spun acest lucru tocmai pentru a mă asigura că acea perioadă de tranziție de 18 luni este în perfectă aliniere cu uh, directiva cu privire la achizițiile publice. Mă bucură faptul că avem un acord, grupul meu este fericit și putem să sprijinim întregul demers. Mulțumim, Daniel. În numele ALDE, colega noastră are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să cer scuze pentru că raportorul nostru, raportoarea noastră nu este astăzi aici. Câteva comentarii în numele domniei sale. Discuțiile au fost cât se poate de neconflictuale. Raportorul a reușit să găsească un text echilibrat într-o manieră cât se poate de utilă Grupul nostru era preocupat de motoarele de înlocuire și perioada de tranziție, dar aceste lucruri au fost deja clarificate, prin urmare noi putem să sprijinim compromisul. Așa că, în numele ALDE, aș vrea să mulțumesc pentru buna cooperare de care au dat dovadă atât raportorii cât și colegii raportori din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumim! Dacă sunt comentarii din partea altor colegi sau din partea altor grupuri politice, nu este cazul se pare că acest uh, aviz nu este unul controversat. Dragi colegi, săptămâna aceasta, pe 23 iunie, la comisia noastră, vom uh, vota ceea ce votează colegii de la ENVI pe 15-16 iulie uh, și apoi avem raportul INI, spune președinta. Căutăm colegi care să vorbească raportul INI în ceea ce privește SE Elveția, obstacole în ceea ce privește implementarea de plină a pieței interne. Raportor Andreas Schwab. Analizăm amendamentele astăzi. 67 la număr. Maria, vrei să începi tu? Numele socialiștilor. Very much. Mulțumesc mult. Uh, da, am avut, uh, eu cred că am fost uh, norocoasă, am avut și cu Andreea Jvab o colaborare foarte bună. Eu cred că este un raport bine structurat și mulțumesc lui Andreas. Este echilibrat și complet, în mare măsură, astfel încât nu am avut foarte multe completări de făcut. Uh, am vrut în primul rând să întăresc dimensiunea socială al raportului meu, pentru că reprezintă SDI, în ceea ce privește libera circulație a forței de muncă. Și am discutat aici cu Andreas și a fost de acord uh, că da, Elveția trebuie să, relația între Uniunea Europeană și Elveția trebuie să cuprindă și acest lucru și trebuie bine înțeles de partea elvețiană. Totodată am vrut să mă asigur de echitabilitatea și reprocitatea cu privire la relațiile între uh, Uniunea Europeană și statele membre ale spațiului economic uh, european. Uh, și da, nici la acest raport, eu ca raportor din umbră nu am avut controverse cu raportorul. Eu cred că, așa cum am spus la amendamentul 4, uh, se așteaptă ca Elveția să-și respecte obligațiile, în special cele care decurg din acordul privind libera circulație a persoanelor și am subliniat aici că această acțiune practic, uh, dacă Elveția nu respectă, se încalcă acordul privind libera circulație și uh, dorim ca Elveția să-și respecte obligațiile. Am um, completat, am adăugat prin amendamentul meu numărul 4 acest lucru și, de asemenea, am vrut să subliniez uh, prin amendamentul 6 preocuparea prin care statele europene și a ELS, în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană. Am introdus cuvintele în strânsă colaborare cu Uniunea Europeană, tocmai pentru să-și intensifice eforturile pentru a susține integritatea pieții unice, tocmai pentru a uh, sublinia nevoia de uh, colaborare între Uniunea Europeană și statele uh, IELTS. Uh, pentru ca să susținem integritatea pieții unice. Uh, de asemenea, cred că este important ca uh, acordul cu Elveția să țină cont și de faptul că trebuie să avem o concurență echitabilă și de aceea am și adăugat condiții de concurență echitabilă, dar și de a crea noi locuri de muncă. Este amendamentul meu numărul 1. În mare, eu cred că uh, prin uh, ceea ce a făcut Andreas și cu completările raportorilor din umbră vom avea și aici o, o, un rezultat bun care uh, cred că va îmbunătăți relația între Elveția și celelalte state din spațiul economic european. Thank you very much, Mrs. Grappini. Mulțumim foarte mult, doamnă Grappini. Oare cine va vorbi în numele ECR? Tot dumneavoastră? Prea bine. Daniel. Știu că Bernd voia să fie aici și să vorbească. N-am, nici măcar nu am notițele lui, deci nu pot să vă prezint poziția raportorului nostru, dar uh, poziția mea. În primul rând, este foarte important să respectăm rezultatul referendumului din Elveția. Poporul elvețian și-a asumat o poziție cât se poate declară, iar noi trebuie să ținem cont de acest lucru înainte de a găsi o soluție satisfăcătoare. Elveția n-a fost niciodată o parte perfect integrată a pieței interne. Și până acum am văzut că uh, din relația cu Suedia au putut profita ambele părți, atât Uniunea Europeană cât și Suedia. Chit că libera circulație este un pilon fundamental al pieței unice, oamenii care se bucură de libera circulație trebuie să se poată întreține. Acesta este un mesaj foarte clar și este o obligație juridică conferită prin libera circulație. Totodată, consider că atunci când analizăm această problemă, e important ca libera circulație a persoanelor să răspundă cerințelor pieței și să acopere anumite lacune din anumite state, altminteri vor apărea din ce în ce mai mult probleme similare celor din Elveția, la fel și în Regatul Unit, cu valuri de oameni care se deplasează pur și simplu, adesea dezechilibrând puțin relația dintre cerere și ofertă pe piața muncii. Consider că trebuie să analizăm cu Uh, simpatie cazul Elveției și să nu excludem Elveția din uh, toate celelalte părți ale pieței unice doar pentru că s-a luat o decizie democratică prin referendum din cauza unor îngrijorări cât se poate de valide. Libera circulație este un lucru important, dar până la urmă este doar o componentă a relației juridice care există la ora actuală între Uniunea Europeană și Elveția. Mulțumesc. Mulțumesc, Daniel. În numele ALDE, Dita Șanțova are cuvântul. Mulțumesc. Și eu vorbesc în numele doamnei Turnes, dar am notițele colegei mele. În primul rând, mulțumim raportorului pentru proiectul de text foarte constructiv. A fost o bază bună de discuție. Câteva observații în ceea ce privește amendamentele. Suntem de acord cu amendamentul 5, unde se subliniază faptul că uh, se negociază pe TTIP și că există posibile implicații pentru statele partenere. E un detaliu important. Cu privire la aliniatele 6 și 7, se discută despre relația între statele UE și EFTA. Acest lucru trebuie clarificat, este un element foarte important. Raportarea noastră speră că vom reuși să ajungem la un acord. Există câteva amendamente care au schimbat marjele procentuale în ceea ce privește deficitul de tranziție, doamna Turnes însă nu are nicio obiecție față de acestea. Trebuie însă să oferim însă informațiile corecte. Cu privire la amendamentul 40 și diferitele produse, mai ales din sectorul agricol. În continuare, sunt probleme cu taxele de import, care sunt foarte mari. Au fost rezolvate problemele, dar nu toate. Prin urmare, raportarea noastră dorește să fie menținută referirea aceasta. Pentru alte explicații vă stă la dispoziție. Deci, în numele colegei mele, vă spun că ea așteaptă să poată conlucra cu raportorii din umbră și raportorul principal. Mulțumesc, Tita. Dacă sunt alte intervenții, Pascal Duron. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doar câteva cuvinte. Noi nu am înaintat amendamente, însă țin pe de-o parte să subliniez faptul că domnul Jvab uh, a făcut o treabă minunată. Eu aș vrea doar să fac un comentariu, nu neapărat să reacționez. Voința de a găsi un echilibru e esențial. Echilibru între drepturi și datorii da, unii vor să acorde oarecum preferința respectării privilegiilor naționale, însă în același timp vrei și avantajele pieței interne, fără să respecti însă anumite obligații, anumite datorii, cum ar fi, de exemplu, să asiguri libera circulație a persoanelor. De aia e foarte important să găsim acest echilibru și tocmai asta și face domnul Jvab în raportul dumnealui. Deci îi mulțumesc, chiar dacă nu este aici de față, și îl felicit pentru eforturile sale. E tot ce am avut de spus. Mulțumesc foarte mult. Vreau să vă reamintesc că am uh, lucrat mai bine decât era programat uh, calendarul nostru. Deci unii colegi care n-au ajuns nu trebuie să fie considerați vinovați de întârziere. Noi am mers mai repede decât era prevăzut. Însă ne vom asigura deci că acești colegi vor fi informați în legătură cu ce se întâmplă și să nu uitați, dragi colegi, că dezbaterile nu sunt bătute în cuie, deci uneori uh, au loc mai devreme sau mai târziu. Acum deschidem dezbaterea. Începem cu doamna Gebhardt, care e pe lista Um, Mulțumesc foarte mult și eu vreau să mulțumesc pentru un proiect de text foarte bun, care ne oferă o linie directoare bună de început. Vreau să clarific un lucru, așa cum a spus și Maria, numele grupului meu politic. Și după cum a subliniat și Pascal Durand adineauri. Domnul Dalton a făcut câteva comentarii și aveți dreptate, trebuie să respectăm, bineînțeles, ceea ce au decis cetățenii din Elveția. Nu putem să trecem cu vederea așa ceva, este un element foarte important. Dar Elveția a semnat acorduri cu Uniunea Europeană. Și noi trebuie să veghem la respectarea acestora. Ori, un element esențial ce ține de Uniunea Europeană este tocmai libera circulație a persoanelor. Noi nu putem accepta că în Elveția sau oriunde altundeva, de fapt, există cetățeni europeni uh, de mâna a doua sau de două categorii. Nu se poate așa ceva. Toți cetățenii Uniunii Europene sunt egali. Nu se poate ca unii să se bucure de anumite drepturi și alții nu. Deci pentru noi, aceasta este o problemă cât se poate de clară. Nu putem să venim cu absolut nicio scuză. Această liberă circulație pe care noi am creat-o pentru cetățenii din Uniunea Europeană este una care rămâne valabilă și după semnarea anumitor acorduri cu alte state și nu ar trebui să facem compromisuri care să dea de înțeles că gândim altceva. Mulțumim foarte mult, doamnă Ghepat. Catherine Styler are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere. Eu cred că e important că la alineatul 5 se menționează deficitul de transpunere EFTA și tabloul de bord care există. E un subiect care a apărut la întâlnirile la care am participat și eu. Am fost în delegația uh, pentru ESTA Am avut o reuniune interparlamentară între Uniunea Europeană și Elveția chiar recent și vreau să menționez câteva aspecte de dragul clarificării. Acești uh, oameni au votat pe, uh, au votat la un moment dat pentru a sprijini piața internă, dar uh, mai târziu, uh, prin referendumul cu privire la libera circulație, s-au inversat puțin uh, relațiile. Și ce înseamnă până la urmă acest rezultat? În urmă cu câteva luni, Elveția a făcut un proiect de lege. Până în 2017, cetățenii europeni, din 2017 încolo, cetățenii europeni vor fi discriminați. 300 de mii de cetățeni europeni fac naveta către Elveția în fiecare zi din țările învecinate. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Care va fi statutul acestor oameni? Ce se întâmplă cu numeroasele familii de europeni care trăiesc în Elveția până la urmă? nu putem să trecem cu vederea acest lucru. Este o chestiune foarte gravă, pentru că sunt oameni care au uh, lucrat și lucrează în Elveția, plătesc impozite, contribuie la bunul mers al economiei. Ce se întâmplă cu acești oameni? Sunt, întâmplări foarte, sunt întrebări foarte grave. Un referendum a fost aprobat uh, cu un rezultat, apoi s-a dat un alt referendum care a contrazis tocmai rezultatul primului referendum și iată cu ce consecințe cantoanele care sunt cele mai puțin afectate de imigrație sunt chiar cele care au votat împotriva migrației și cele care au mulți migranți, iată, acum se află la ananghie. Unde, bineînțeles, uh, atitudinea față de migrație este una cât se poate de bună. Deci acest referendum cu ale sale rezultate are consecințe dramatice și nu putem să le trecem cu vedere. Am avut uh, în urmă câteva săptămâni o reuniune la Zürich, și, într-adevăr, subiectul e de actualitate pentru oamenii de acolo, se caută o soluție, pentru că nu este o problemă doar pentru Suedia, ci și pentru întregul tablou de bord pentru piața internă. Trebuie să ne asigurăm de bunul mers al lucrurilor, cu o transpunere mai accelerată în ceea ce privește uh, normele pieței unice. Am vrut, uh, am ținut să fac aceste comentarii și vă mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, spune președinta. Dacă sunt alți colegi care vor să intervină, fac și eu acum câteva comentarii, dar nu în calitate de președinte, ci uh, ca membru PPE. sunt de acord cu tot ce au spus uh, colegii. Multe din părerile noastre sunt convergențe. Da, trebuie să respectăm faptul că s-a realizat un referendum. Asta e clar, însă în același timp trebuie să faci față urmărilor și nu putem avea standarde duble. Uh, când e vorba de discriminarea cetățenilor europeni și nu putem avea standarde duble când e vorba de libera circulație. Avem astfel de probleme și în interiorul Uniunii Europene. Și nu putem să ne permitem uh, să se creeze un precedent cu prietenii și partenerii noștri din uh, spațiul economic uh, european. Deci n-ar fi posibil să facem așa ceva. Am avut și o audiere foarte bună au venit autorități elvețiene, experți și s-a văzut foarte clar că nu putem face un fel de Uniune Europeană pe meniu. Uh, să te poți bucura de ce vrei tu, de toate beneficiile armonizării, de pe urma pieței interne pentru care am muncit din răzputeri. Bineînțeles că ne dorim ca Elveția să fie alături de noi, însă dată fiind această decizie, nu putem să ne subminăm propria piață unică, mai ales când încă întâmpinăm și noi greutăți. Și avem o răspundere comună să abordăm problema populismului. Și toate aceste forțe politice care, din păcate, există și în Uniunea Europeană. Deci nu trebuie pur și simplu noi să fim de acord cu aceste forțe. Deci trebuie să ne unim forțele și să apărăm împreună libera circulație. Și eu sper că autoritățile elvețiene să înțeleagă acest lucru și vreau să-l felicit pe Andreea Jva pentru munca foarte bună pe care a făcut-o. A încercat să echilibreze acest uh, dosar foarte dificil. Deci, dragi colegi, vă mulțumesc. Vom analiza amendamentele pe data de 15 iulie. Votul în IMCO va fi pe 16 iulie. Acum trecem mai departe. Avizul privind reducerea emisiilor de poluanți de pe urma vehiculelor uh, rutiere. Rosa Thun-Holstein este raportoare. Acum vom examina amendamentele de compromis. Comisia de fond este ENVI. Albert Des este raportor acolo. Avem 75 de amendamente, inclusiv 13 în proiectul de aviz și un amendament de compromis deja a fost discutat la reuniunea raportorilor din umbră. Acum Andreas Zvab trebuia să o înlocuiască pe doamna Fontun. Mă întreb dacă raportorul de la uh, S&D, domnul Anderson, e aici sau altcineva dorește să vorbească în numele socialiștilor și democraților. Evelyn, bună numele grupului S&D. Da, chiar dacă nu era prevăzut. doamna Tunund Hohenstein și raportorii din umbră s-au descurcat foarte bine. Trebuie să ne asigurăm că ecologia va fi îmbunătățită, că mediul în care trăim va fi protejat. Asta și prin reducerea emisiilor. Acest lucru nu poate decât să fie un lucru bun. Trebuie să ne îndreptăm în această direcție în continuare, iar amendamentele de compromis sunt propuneri foarte bune, suntem de acord cu ele. Din păcate chiar nu pot să vă spun mai multe acum pe acest subiect. Mulțumesc foarte mult, Evelyn. Acum, în numele grupului ECR, domnul Daniel alta. Întâi facem o rundă a grupurilor politice, după aia văd că și alți colegi vor să intervină, Să întâi grupurile politice. Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt supus la presiune, deci voi fi cât mai rapid. Din punctul meu de vedere, salutăm o serie de elemente din uh, regulamentul revizuit. Ar trebui să fie mai ușor pentru producătorii de vehicule E un lucru care merită salutat. Credem că propunerea va îmbunătăți flexibilitatea pentru producători, mai ales deoarece nu va mai fi nevoie de două tipuri de aprobare diferite pentru același tip de vehicul. Pentru, iar e de asemenea bună uh, propunerea privind um, camioanele. E o modificare semnificativă și ajung acum practic la miezul discuțiilor pe care le-am avut cu noi raportori din umbră. Și anume cum se iau aceste decizii, prin acte delegate sau prin acte de bază, deci cum anume vom proceda. Din punctul nostru de vedere și o poziție clară din partea ECR, orice parte din regulament care stabilește valori limite, deci asta ar trebui să se facă prin codecizie. Nu credem că ar trebui să fie lăsată comisia să hotărască asta prin acte delegate. Sunt chestiuni politice esențiale și colegiitorii trebuie să hotărască. Asta e poziția noastră. Actele delegate sunt bune pentru anumite modificări, de exemplu pentru anumite standarde tehnice, deci acolo înțelegem că ar trebui să se ocupe comisia, însă pentru noi e foarte clar, dacă e vorba de stabilirea de valori limite, atunci trebuie să se facă prin codecizie. Altă chestiune esențială pentru noi și multe amendamente compromis vorbesc despre acest lucru și anume Um, echipamentele de obligatorii de măsurare uh, a combustibilor. Noi nu suntem de acord pentru niște echipamente obligatorii. În primul rând din cauza costurilor. Unii spun că n-ar costa nimic, deoarece majoritatea mașinilor, vehiculelor deja au uh, aparate care măsoară consumul de combustibil. Însă dacă am avea un sistem obligatoriu, atunci va fi nevoie și de niște cerințe tehnice pentru toată lumea deci cei care nu respectă acele standarde vor trebui să schimbe sistemele, indiferent de ce vom propune noi. Deci vor fi în joc costuri. Și în al doilea rând, pentru producătorii cu volum redus, chiar e o problemă. În circunscripția mea sunt mulți astfel de producători. Ei uh, produc puțin, e vorba de mașini, de automobile specializate și ei sunt foarte îngrijorați de uh, impactul uh, pe care l-ar avea astfel de aparate de măsurat. E o idee bună să se măsoare în mod obligatoriu consumul de combustibil, însă nu cred că e corect să se impună asta tuturor. E complet neliberal. Și piața se hotărască asta. Dacă oamenii își doresc astfel de aparate măsurat consumul de combustibil, ok, dacă vor să plătească în plus, să o facă. Deci grupul meu chiar are o pozie foarte clară în această privință și sperăm să reușim să convingem și celelalte grupuri de faptul că poziția noastră e corectă. Da, domnule Darton, se pare că grupul dumneavoastră are niște păreri foarte clar conturate. Acum, Dita Șaharazova pentru ALDE. Șaharazova, mă scuzați. Vă mulțumesc pentru propunere. Grupul meu nu poate sprijini propunerea. Așa cum spunea Daniel înaintea mea, Deși unele aparate de măsurat combustibililor ar fi utile, din punct de vedere tehnic există multe semne de întrebare. Considerentul 6b, acolo e o listă cu probleme potențiale. În primul rând, cererea unei vizibilități permanente. Ce înseamnă asta? Că ă, tabloul de bord, practic, va trebui să fie complet ă, diferit, deci ca să vezi lângă vitezometru exact cât consumi? Sau ce să fac În locul GPS-ului să ai acolo informații? Deci, sau se spune că GPS-ul trebuie să arate acest lucru chiar și când mașina e oprită? Eu habar nu am cum vom soluționa acest lucru. Eu cred că va fi nevoie de stabilirea unui standard european uh, cu totul nou și, în ultimul rând, pentru colegii britanici. Compromisul definește aici consumul în sistemul metric. Eu una aș vrea ca britanicii să adopte sistemul metric, însă eu nu cred că acel consum afișat în kilometri nu ar fi de înțeles pentru cei care sunt obișnuiți uh, să considere distanțele în termen de mile. Deci eu nu cred că ar trebui ca acum Comisia să impună în mod obligatoriu acest sistem. În rest, uh, nu mă opun utilizării actelor, delegate, actelor delegate, subliniez doar că eu cred că noile standarde de emise nu ar trebui să fie stabilite de Comisie. Mulțumim, deci o poziție clară și din partea arde, Pascal Dura, numele verzilor. Ascultați, da, voi vorbi foarte pe scurt în numele verzilor pentru a vă spune că, în primul rând, e o mare plăcere să o ascult pe Evelyn, ca de obicei. Eu văd că pentru dumneavoastră ecologia e o prioritate. Deci, încă o dată, am meritat să vin la ședința asta și să vă aud vorbind, doamnă Gebhardt. Bineînțeles că asta are un cost. Totul costă. Chiar mă jenează să tot aud întotdeauna că atunci când încerci să stabilești niște norme comune pentru a reduce consumul, pentru a face față provocărilor uh, de climă, deci niciodată nu se ține cont de faptul că dacă nu respectăm asta și dacă vom distruge și mai mult natura, costul va fi mult mai ridicat. Deci, la un moment dat, ar trebui să nu mai folosim în mod sistematic acest argument al costurilor, să nu uităm care e și externalitatea nerespectării anumitor obligații în ceea ce privește mediul. Da, autovehiculele poluează și, într-adevăr, trebuie să ne reducem emisiile de gaze cu efect de seră. Deci nu e vorba, e vorba de obligații atât pentru sănătate, dar și pentru economia noastră eco- europeană. Deci eu mi-aș dori ca la un moment dat să avem <laughs> o discuție între costuri uh, într-un mod echilibrat și să ținem cont de conturile reale de ambele părți. Să nu vorbim neapărat doar de costurile uh, pe care le-am avea pentru că vrem să reducem emisiile vehiculor rutiere. Bineînțeles că asta costă bani. Reamintesc faptul că emisiile și um, conform datelor uh, OMS, și aici nu vorbesc de o organizație ecologică, ci de Organizația Mondială a Sănătății, deci poluarea și particule fine reprezintă peste 15.000 de decese premature anual în Franța. Și populația e din ce în ce mai uh, sensibilă în ceea ce privește poluarea. Deci nu uitați acest lucru. Asta țin eu să vă spun acum. Deci trebuie să ajungem la un echilibru uh, corect. Însă e clar că nu pe azi pe mâine vom soluționa noi problema asta. Mulțumim foarte mult, Pascal. Cu siguranță sunt studii și rapoarte actualizate în ceea ce privește costurile atât pentru a avea un sistem obligatoriu, cât și impactul asupra mediului. Poate că cineva va pune mâna și ne va aduce aceste rapoarte. Acum, Nicola Dante de la Socialiști și Democrați. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Eu mă bucur că au fost avute, luate în vedere anumite amendamente pe care le-am înaintat și eu am prezentat câteva în legătură cu această propunere a Comisiei, printre care și includerea metanului în lista cu combustibili fosili. E clar că impactul metanului e redus în ceea ce privește poluarea. S-au făcut multe eforturi în țara mea, însă cred că și în alte țări, pentru a avea o rețea de distribuire a metanului și pentru a avea un sistem de vehicule care poluează mult mai puțin decât alte tipuri de combustibili. Prin acest aviz se punea practic în evidență și pregătirea unui sistem de măsurare a dioxidului de carbon. Se arăta practic și faptul că, de fapt, nu e posibil acum să, colabo- să comparăm exact care e efectul metanului în comparație cu alte gaze de efect de seră. Eu cred că metanul poluează, ca toți combustibilii. Însă una e să ai un vehicul care folosește metanul și alta e să ai uh, un vehicul care folosește alte tipuri de combustibili. Și asta e valabil mai ales și pentru acele țări unde, din păcate, dar din, și din fericire, clima nu e în așa fel încât să existe diferențe mari de temperatură de la un anotimp la alta. Există și probleme legate, de exemplu, de secetă, de temperaturile foarte ridicate, când nivelul de poluare crește foarte mult. Dar, vă spun, deci în țara mea s-au făcut eforturi pentru a avea o rețea de vehicule pe bază de metan și o rețea de distribuire a acestui gaz. Însă acum, eu nu cred că e neapărat corect să compară metanul cu celelalte forme de combustibil să nu uităm totuși că atunci când ai un vehicul pe bază de metan, metan, acesta totuși poluează mai puțin decât altele. După ce am văzut amendamentele de compromis, văd totuși că reflexiile noastre au fost avute în vedere. Vă mulțumesc, Nicola. Acum îi dau cuvântul doamnei Gebhardt din nou. Ja, äh, Mulțumesc foarte mult. Pascal, nu doar verzi, ci și socialdemocrații vor să trăiască într-un mediu sănătos. E clar acest lucru și e foarte important. Vreau să subliniez încă un element. Calitatea aerului și emisiile sunt uh, două subiecte care merg mână în mână cu consumul de carburant al, auto, al vehiculelor. Avem mai multe studii care ne-au parvenit în ultima vreme și care arată că ceea ce declară întreprinderile și ceea ce se întâmplă în realitate cu consumul sunt două lucruri total divergente adesea. Și tocmai de aceea e important să avem măsuri comune, să avem, uh, mă scuzați, uh, procedee comune de măsurare și să nu mai ducem de nas consumatorul. Noi, socialdemocrații, spunem acest lucru de fiecare dată când apare un subiect asemănător, nu doar acum. În momentul în care se fac studii de impact, trebuie să uh, avem o vedere de ansamblu și o abordare holistică, să nu dăm ascultare doar uneia dintre părți. Lui Pascal îi spun, da, atunci când facem un studiu de impact e interesant să vedem nu doar care este prețul pentru întreprindere, ci și care sunt costurile din punctul de vedere al sănătății, uh, ce se întâmplă cu scăderea costurilor uh, în momentul în care nu mai trebuie să investim atât de mult în instalații și ce se întâmplă cu consumatorii. De fiecare dată vrem să facem o analiză exhaustivă. Nu putem să analizăm doar aspectele economice. Trebuie să privim lucrurile în ansamblul lor, să vedem și cum putem economisi pentru stat, pentru cetățeni și cum putem să îmbunătățim calitatea vieții în același timp. Maria Grapini. Pe scurt, văd că este un subiect care a captat atenția tuturor. Eu vreau să subliniez un lucru care e știu, dar poate că e bine să-l amintim. Uh, totdeauna prevenția este mai ieftină uh, decât uh, repararea și în situația acestui subiect, prevenția Uh, prin protejarea mediului, cu siguranță, uh, dacă calculăm ca și costuri, nu la momentul T0 când cheltuiesc pentru a uh, preveni, pentru a proteja mediul, ci în timp ce consecințe am dacă nu fac acel cost, pentru că așa n-am mai fi investit nimic niciodată. Pentru că evident că atunci când vrei să schimbi un sistem, ai un cost. Problema e să calculezi după aceea eficiența pe care o ai în timp a acelui cost. Da, dacă s-ar spune așa, uh, fă un cost aiurea să vopsești mașina din verde în galben și care n-aduce nimic, la aceea este o pierdere, dar investiția în a proteja mediul este foarte clar și cred că aici nu trebuie să ne cramponăm în, uh, că suntem de dreapta, de stânga, verzi sau uh, alt grup politic, că viața are prioritate, protecția mediului, odată ce nu ai făcut-o, nu mai poți să repari. Și uh, așa cum spunea uh, Pascal, uh, e vorba aici de vieți omenești și sunt lucruri în natură care după aceea mai greu poți să le reechilibrezi. De aceea eu cred că așa trebuie privit și așa trebuie calculat. Nu știu cine face studiu de impact, dar eu am fost întreprinzător. Eu niciodată n-am spus că am făcut o investiție, mă costă atâta ca să nu poluez în vopsitoria mea, nu știu ce. Ce am calculat ce se întâmplă în timp, în 5 ani, în 10 ani, în 15 ani cu investiția, cu amortizarea acelei investiții. Mulțumesc. Thank you, Maria Grappini. Is there any... Mulțumim, Maria Grappini. Mai dorește și altcineva să intervină? Bine, atunci votul va avea loc în 29 iunie pentru că votul la Comisia de Fond ENVI este în 15 iulie. Nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi, uh, așadar încheiem această ședință mai devreme decât prevăzut.